această amânare. Deci vă rog să aduceți mai devreme pe ordinea de zi pentru a putea participa așa cum se făcea și înainte. Mulțumesc! Uvagă. Mulțumesc pentru această observație, spune președintele. Sunt convins că se va discuta pe acest subiect. Vor fi luate decizii în concordanță cu dezbaterea ce va fi purtată. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la uh, recunoașterea de către UE a genocidului împotriva romilor în timpul celui de-al doilea război mondial, declarația președintelui. Stimați eurodeputați, stimați invitați, doamnelor și domnilor, romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Uniunea Europeană la ora actuală. De asemenea, sunt și cea mai, reprezintă cea mai oprimată minoritate de-a lungul timpului. În timpul celui de-al doilea război mondial, aceștia au fost uh, persecutați pe motive de rasă, la fel ca și evrei. Mii de romi au fost uciși pe atunci. Aceștia sunt cetățenii Europei de generații întregi. Cea de-a 66-a aniversare a liberării Auschwitz-Birkenau a fost celebrată pe 26 ianuarie 2011. Ne amintim astfel de situația romilor, al doilea grup uh, ca victime, lucru care nu este cunoscut tuturor europenilor. Doar unele state europene au recunoscut faptul că uh, exterminarea romilor din timpul celor de război mondial a fost de fapt genocid. A sosit timpul să recunoaștem, faptul, să recunoaștem atrocitățile uh, suferite de romi. Educația este cea mai bună cale de a face asta. Parlamentul European este vocea Uniunii Europene și luptă pentru drepturile omului. Astăzi, iată, comemorăm, îi comemorăm pe frații noștri și pe surorile noastre de etnie romă. Empatizăm cu suferința acestora și le înțelegem suferința. Va avea loc o scurtă dezbatere pe acest subiect. V-aș ruga să aveți înțelegere față de faptul că va interveni doar Consiliul. După cum știți, președinția maghiară are drept una din priorități integrarea romilor. Apoi va avea loc o intervenție a uh, Comisiei, domnului vicepreședinte, și apoi grupurile politice vor face o scurtă declarație fiecare. Aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor uh, eurodeputați. cităm dintr-o scrisoare, am, l-am sunat pe tată când am plecat uh, de la Auschwitz. Numele lui era trecut pe o listă foarte lungă de nume. Nu știam unde au ajuns oamenii respectivi. Aș fi putut să iau un pum de cenușă dintr-un coș de acolo. Aici se vorbește despre contaminare, dar știți că pe nu îmi păsa de aceste riscuri atunci. Pentru că fiul meu m-a întrebat dacă avea ceva de a face cu tatăl meu și până la urmă am leșinat. Președinția maghiară a dorit să sprijine pe deplin, să se alăture aceste inițiative extrem de nobile, că ar trebui să ne amintim de victimele Holocaustului împotriva romilor. De ce e important să ne aduceți aminte de asta? De ce să nu privim înspre viitor? George Santayana, istoricul american, a scris recent că dacă nu poți să-ți aduci aminte de trecut, ești condamnat să l repeți. În al doilea război mondial și ca urmare a de mii de romi și-au pierdut viața conform estimărilor celor mai conservatoare, celor mai reținute. și ungurii și alte popoare știu câți uh, bărbați, femei și copii și-au pierdut viața. Ar fi fost cu toții cetățenii Uniunii Europene dacă ar fi supraviețuit. Și aici am văzut ce s-a întâmplat la Auschwitz, Birkenau, în lagărul respectiv cu romii. Un supraviețuitor din Ungaria al Holocaustului a spus că era imposibil să-i să desparți familiile de, familiile de Roma. Au stat împreună până pe 3 august când doar 2000 au rămas din cei 30.000 care fuseseră inițial și au fost eliberați. După cum știți, oamenii au trebuit să treacă prin infernul al doilea război mondial și unul dintre Visurile părinților fondatori era acela de a nu mai trăi într-o Europa în care există o negare a evenimentelor care au avut loc la Auschwitz-Birkenau. În prezent există <clears throat> uh, între 10 și 12 milioane de romi care trăiesc în Europa trebuie să ne gândim la trecut, dar să privim și spre viitor, ce ne așteaptă. Conform președinției maghiare, trebuie să ne gândim la aceste aspecte când uh, prim-ministrul ungar a prezentat uh, programul președinției maghiare în Parlament în ianuarie 2011, a spus că unul dintre elementele principale ale acestei președinții era strategia de integrare a romilor, pentru că Europa poate să aibă inima doar dacă grupurile cele mai vulnerabile din societate se pot integra pe deplin în societatea mai largă. Aș fi extrem de mândră dacă noi toți între acum și sfârșitul președinției am putea adopta o strategie comună um, ce privește pe Rom, mulțumită Parlamentului European și Comisiei Europene, am văzut mult angajament demonstrat pentru a atinge acest obiectiv și pre- președinția maghiară va face tot ce este în putință pentru a-și duce contribuția. Vreau să vă mulțumim pentru această recunoaștere. pentru comunitățile din Europa, nu doar de rom, ci și ceilalți care au contribuit la bogăția și diversitatea culturală a continentului. Mulțumesc! Thank you, madam. Mulțumim, doamnei ministru. Domnul vicepreședinte Șefcovic. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Acum câteva zile am comemorat împreună în Parlamentul European ziua Holocaustului împreună cu supraviețuitorii și în numele Comisiei Europene apreciez, domnule președinte, că astăzi comemorăm gen- victimele genocidului împotriva romilor. După o vizită la Muzeul Holocaustului din Washington DC, ești șocat de uh, cruzimea care a fost s-a petrecut atunci cei care au fost acolo și în Ierusalim sunt de acord cu mine că ești de acolo uh, mișcat și nu-ți vine să crezi că astfel de evenimente au fost posibile în Europa și doar cu 60-70 de ani în urmă. Prin urmare, trebuie să vorbim despre acest subiect, trebuie să învățăm pe copiii noștri despre această mm, întâmplări din istoria noastră, fiindcă știm cu toții că istoria tinde să se repete. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri lucruri oribile le vom ține minte și nu se vor mai repeta niciodată. Trebuie să lucrăm împreună și să luptăm împotriva acestor fantome din trecut. Istoria ne-a arătat ce înseamnă ura de rasă și intoleranța. Prin urmare, Uniunea Europeană și-a bazat valorile pe uh, niște principii universale, principiul liberei circulații, respectarea minorităților și interzicerea discriminării. Toate sunt valabile și în cazul romilor și e de neacceptat că și în secolul 21 romii continuă să se confrunte cu discriminarea pe motive etnice. Există prea mulți romi care încă sunt victimele rasismului, discriminării discriminării și excluziunii sociale, mulți copii rom care în loc să meargă la școală sunt pe străzi, mulți rom care nu au oportunități egale pe piața muncii și prea multe femei rome care sunt victimele violenței și exploatării. Includerea romilor este o prioritate pentru UE și este nevoie de angajamentul autorităților naționale, regionale, a societății civile și a instituțiilor UE. Comisia se angajează să îmbunătățească situația romilor, în special integrarea lor socială și economică. Am lucrat în mod continuu pentru a obține acest obiectiv, fiindcă e vorba de un angajament de lungă durată. Trebuie însă să recunoaștem că responsabilitatea pentru integrarea romilor uh, este în principal la nivelul statelor membre și de aceea am furnizat o listă concretă de acțiuni pentru ca politicile naționale de integrare a romilor să fie integrate mai eficient primul document de politică creat pentru romi a fost redactat tot atunci. Evaluarea noastră ne arată că statele membre trebuie să facă eforturi pentru a îmbunătăți eficiența politicilor pentru integrarea romilor și de aceea, împreună cu președinția maghiară, Comisia va adopta în aprilie un cadru european pentru strategii naționale de integrare a romilor, în care vor fi incluse propuneri pentru a aborda excluderea romilor. Doamnelor și domnilor, pentru o încheiere solemnă, încă o dată dați-mi voie să subliniez care este importanța protejării drepturilor fundamentale în Europa la nivelul Comisiei și garantarea uh, existenței în egalitatea tuturor cetățenilor. Trebuie să avem, uh, să protejăm aceste valori pentru ca istoria cu părțile ei rele să nu se mai repete. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim domnului vicepreședinte. În numele grupului PPE, doamna Livia Iaroca. Tisztelt államtitkár asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Domnule președinte, dragi colegi, în numele ppe ului aș dori să-mi exprim satisfacția pentru faptul că în Parlamentul European, pentru prima dată, comemorăm victimele Holocaustului, victimele de etnie romă. Iată că avem sarcina de a privi înspre trecut și de a trage învățămintele necesare. Trebuie să tragem lecțiile dureroase din trecut. Este nevoie să Uh, încorporăm acele lecții în, și învățăminte în memoria noastră colectivă. Există instituții care își aduc o contribuție valoroasă în acest sens, fiindcă, iată, analizează ceea ce s-a întâmplat în trecut și iau notă de asta. În fiecare țară a Europei trebuie să analizăm secolele de istorie uh, din care fac parte romii. Trebuie să consolidăm această inițiativă pentru romi astăzi, fiindcă, iată, romii sunt cetățeni liberi, cetățeni egali, europeni. Nu cred că ar trebui să fie priviți uh, ca având o valoare mai mică. Analizând uh, istoria și trecutul, vedem că și-a dovedit loialitatea față de țările lor natale și față de Europa. Excluziunea este ceva care trebuie evitat. Avem nevoie de o comunitate care să fie perfect integrată în societatea contemporană. Cu toții știm ce s-a întâmplat în trecut, însă avem nădejdea că împreună vom avea succes în procesul de integrare a romilor. Nu putem decât să sperăm că vom reuși să ne apropiem cât mai mult de o lume ideală. Națiunile noastre, iată, se pot uni și pot să fie aproape unele de celelalte atunci când se tratează subiecte importante, care vizează, de exemplu, credința noastră. În două săptămâni vom analiza strategia pentru romi și sperăm că, în sfârșit, aceasta va fi pusă în curs de derulare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Acum, în numele socialiștilor și democraților, vicepreședintele grupului, domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea Consiliului și pentru prezentarea vicepreședintelui Comisiei. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au uh, militat pentru punerea pe tapet acestui subiect din la grupul meu, mai ales Kinga Gânț, fiindcă, iată, genocidul romilor a căzut într-un con de umbră. S-a discutat despre Holocaust, făcându-se referire la evrei doar, însă să nu uităm că au existat și alte victime ale uh, cruzimii nazismului. Menționez uh, homosexualii, uh, domnule președinte, și în, în același context. Cea mai bună comemorare este cea care este orientată către viitor, așa cum a spus și antevorbitoarea mea. Trecem acum uh, prin niște vremuri în care nu putem să ne declarăm satisfăcuți de situația romilor pe continentul european. În continuare sunt discriminați, în continuare există prejudecăți. Și acum, uh, iată că uh, vedem că există o țară care a decis să revină la denumirea de țigan și nu de rom. Prin urmare, nu putem să nu declarăm luptă deschisă discriminării și prejudecăților. De ani de zile ne preocupă chestiunea romilor la Parlamentul European și de fiecare dată, vizitând anumite țări, constatăm că există mari probleme pentru romi. Ciclul discriminării, ciclul uh, defavorizării nu a fost spart Copiii uh, romi uh, sunt trimiși la școli separate în continuare și în ziua de azi. De aceea salut faptul că președinția maghiară a preluat acest subiect. În ciuda diferențelor care ne separă, uh, stimată reprezentantă a președinției, sper să ajungem la un punct comun. Îl menționez pe Günther Grass, care a creat o asociație pentru romi și care a spus că romii, care mereu sunt risipiți peste tot în Europa, reprezintă, de fapt, ceea ce înseamnă a fi european. Fiindcă a fi european nu înseamnă a te limita uh, la crearea unui colos național. Discutăm despre mobilitatea transfrontalieră și trebuie să ne gândim care este situația țiganilor care, iată, trebuie să se identifice mereu ca atare, din România până în uh, Bulgaria și alte state. Ar trebui să creăm precondițiile necesare liberei circulații, fără a fi din nou expulzați. Dacă vom reuși să facem acest lucru, atunci vom fi obținut uh, un real succes și vom fi tras învățămintele necesare

Mulțumesc foarte mult, doamna Catherine Gres. Cu mare emoție intervin în această dupămasă. Întâi de toate, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc personal pentru implicare. Recunoașterea genocidului împotriva romilor este un moment istoric pentru milioanele de europeni, ieniși, sinti, romi, manuși, nomazii. Sute de mii au fost asasinați în trecutul sumbru sub uh, eticheta de persoane asociale. Este un moment istoric pentru noi toți, cetățenii ai Uniunii Europene, și trebuie să amintim acest lucru. Romii au fost primii care au călătorit dintr-o țară în alta în Europa, chiar înainte de a fi creat acest spațiu comun european. Și astăzi, cu o populație de 10 milioane de locuitori, este prima noastră minoritate în Europa. Deci istoria lor este și istoria noastră. Era timpul, dragi colegi, să redăm încredere acestor cetățeni europeni, încredere în instituțiile europene, Uh, împiși la marginea societății încă mai suferă de o uh, dublă sentință. Ororilor uh, războiilor îi se adaugă uitarea, indiferența, tăcerea și recunoașterea genocidului împotriva romilor este un adevărat act de aducere a minte. Sigur, trebuie să păstrăm această amintire pentru a garanta un viitor diferit Deputații europeni, deputații naționali din toate țările, în Germania, săptămâna trecută, și-au asumat responsabilitatea în fața istoriei și au recunoscut genocidul. Este o primă etapă către o nouă perspectivă a cetățenilor față de acești europeni. Rămâne un drum lung de urmat și romii trebuie să devină cetățeni europeni cu normă întreagă. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Urmează Marek Migalski în numele grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că romii au fost uh, victime ale genocidului în timpul cel al doilea război mondial este la fel de evident ca faptul că și evrei la vremea respectivă au fost uh, victime ale genocidului. Cine neagă acest fapt ar trebui să fie ostracizat, la fel cum sunt cei care neagă Holocaustul. Romii reprezintă cel de-al treilea grup ca dimensiune de victime uh, etnice ale celor de-al doilea război mondial. Polonezii au fost pe locul 2. Ar trebui să îi comemorăm pe toți cei care au căzut victime acestui război. Ceea ce s-a întâmplat la Auschwitz și în lagăre de concentrare, crimele din pădurea uh, Katyn și tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acei 5-6 ani trebuie comemorat astfel încât aceste evenimente să nu se repete vreodată. Instituția noastră are o obligație politică și morală de a comemora astfel de evenimente. Iată că dezbaterea de astăzi servește exact acestui scop. Mulțumesc, spune președintele, mulțumim pentru aceste, aceste intervenții. Cornelia Ernst are cuvântul. Doamnelor și domnilor, iată, este extrem de important că astăzi, pentru prima dată, în Parlamentul European, comemorăm uh, faptul că romii au fost victime ale genocidului. Permiteți-mi să mă refer la o scrisoare scrisă de un băiețel de 14 ani în 1943, în timp ce era deportat de, de la grădinița sa către Auschwitz. A spus, mi-am regăsit părinții, suntem în drum spre lagărul de la Auschwitz. Uh, mă, îmbăr, mă, îmbărbătesc, ca, mă îmbărbătesc ca să fac față ceea ce uh, să fac față la ceea ce va urma. Dragi colegi, acest băiat nu s-a întors de la Auschwitz. Romii și cei de uh, etnie Sinti au uh, căzut primii victime acestui, ale acestui genocid. Însă astăzi, la 66 de ani după aceste evenimente, uh, abia sunt menționați. Și deseori situația lor este mușamalizată. Acest capitol al istoriei trebuie însă dezvăluit ca atare. Cei de etnie romă trebuie să fie aduși în prim plan. Trebuie să le recunoaștem istoria pentru că această poveste să nu se repete. Trebuie să luptăm cu pasiune împotriva rasismului și împotriva violențelor bazate pe um, etnie. Trebuie să contracarăm cu curaj civil aceste porniri. Libertatea, egalitatea, solidaritatea nu reprezintă privilegiul unei clase, ci reprezintă un drept unitar, fiindcă oamenii sunt toți egali între ei. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Savela, de la Grupul pentru Libertate și Democrație. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori se mi și eu glasul celor spuse de colegii mei până acum. Romii și-au dus contribuția la edificarea Europei și a culturii europene. Și eu doream să spun, domnule președinte, că orice programe care se ocupă de romi în Uniunea Europeană, care vin de la Comisia Europeană, au ceva în centru și anume faptul că adesea se ocupă de excluziunea socială. Propunerea mea ar fi um, pentru abordare rațională, să spunem că acest lucru e bun, dar până la urmă ce facem? Deci propunerea mea ar fi ca Comisia să adopte o inițiativă care să se ocupe doar de romi, nu de toți cei care au fost excluși ci un program specific pentru romi, care ne-ar permite să, lucrez, să lucrăm cu mai mare eficiență pe plan național să ajutăm pe rom. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă. S-a încheiat dezbaterea noastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, în exercițiu din partea Consiliului, domnule vicepreședinte al Comisiei Europene și tuturor colegilor pentru observații și pentru dezbaterea foarte importantă pentru noi toți în Parlamentul European. Vă mulțumesc. Deci pun punct acestei dezbateri. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji przygotowane. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Consiliului și a Comisiei ca pregătirea reuniunii Consiliului European de pe 4 februarie 2011.